poate mai bine învățați să ascultați opoziția în această instituție. Mulțumesc. Domnule Burton, afirmația dinainte era o afirmație cu privire la ceea ce s-a spus ieri în Parlament. Nu era un punct uh, de procedură. Deci punctul dumneavoastră de procedură a fost, uh, din păcate, deplasat. Trecem acum mai departe, așadar la vot. Votul uh, cu privire la raportul Vălean, investițiile în infrastructura energetică din cadrul comunității europene. Bun. Mai întâi un bloc întreg de amendamente. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4 uh, în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 30, vot cu apel nominal. Se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. 327 de voturi pentru. Amendamentul 41 în două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul, nu, partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 59. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 78. Uh, 77. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 74. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 78. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se respinge. Amendamentul. Da, bine, bine, verificăm electronic, am înțeles. Deci am, verificăm 79, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 331 de voturi împotriva. 53 acum. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 80, în două părți. Numai partea a doua, cu vot cu apel nominal. Prima parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și acum partea a doua, după cum ziceam, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Respins cu 348 de voturi împotrivă. Amendamentul 54. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 81. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 75. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 76 în două părți, prima parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. E caduc. Și astfel trecem la votul asupra propunerii modificate. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Iar acum, vot cu apel nominal pentru rezoluție. S-a închis votul. Se adoptă cu 551 de voturi pentru. Felicitări, doamnă Valen. Da, vă rog, aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Nu funcționează la mea mașină. Nu funcționează consola de vot. Cineva trebuie să meargă să o repare, vă rog, spune domnul președinte. Ok. who has a machina problem? Raise your hand. Cine are o problemă cu consolele de vot, vă rog să ridicați mâna. Două persoane încă. Trei. Vă rog, rog serviciul tehnic să repare consolele. Imerisia diataxi, διάταξη din την ψηφοφορία των... Bun, acum ordinea de zi prevede votarea asupra celor șase rezoluții, proiecte de rezoluție sub, cu privire la situația din Ucraina. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că această propunere de rezoluție B700 117 uh, a fost retras. Deci, uh, textul uh, original al aliniatului 4 există un amendament oral la el din partea domnului Preda. Mulțumesc, domnule președinte a dori să introduc următorul amendament cere Aș dori să introduc următorul amendament. Cere autorităților ucrainene um, notând faptul că Ucraina a ratificat Convenția Cadru a Consiliului de Europei pentru protecția minorităților naționale și Cartea Europeană a limbilor regionale și minoritare, să facă mai multe eforturi pentru a întinde mâna comunităților minoritare din țară, asociind mai mult aceste comunități la evoluția a țării și respectând dreptul educației minorităților în propria limbă. În contextul electoral trebuie să amintim că politica externă a Uniunii se bazează pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităților. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Preda. Există contrapăreri sau uh, cineva care se opune? Nu, nu pare să fie cazul. Atunci trecem la vot. Pentru? Împotriva? Abțineri? Textul original cu um, Amendamentul oral este adoptat și se va introduce după alineatul 4. Acum, după paragraful 8, amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Textul original de la 11, nu, spune președintele 14. Domnul Galer dorește să facă un amendament oral. Aveți cuvântul, domnule Galer, vă rog. Dar vă rog acum. Da, mulțumesc, domnule președinte. Dacă amendamentul oral se adoptă, nu trebuie să mai facem vot pe părți. Deci, uh, calls on the commission, așadar cere comisiei să um, alinieze programul 2011-2013 cu agenda de asociere. În textul original este exact pe dos, deci nu este corect. Bun, dacă nimeni nu este împotriva acestui amendament oral, atunci nu trebuie să votăm pe părți, putem vota întregul paragraf într singur aliniat. Deci votăm acum aliniatul 14, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Domnule Galer, mai aveți uh, un amendament oral acum la paragraful 15, vă rog. Da, nu vreau decât să corectez ceva, așa cum este formulat acum, este corect în textul original, se spune însă um, by extending. Deci nu vreau să citesc acum tot uh, amendamentul, vedeți că aveți textul în față, aceasta este corectura mea, mulțumesc. Bun, spune președintele, atunci supunem la vot acest amendament, 15, alineatul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Iar acum votul final cu privire la rezoluția modificată. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, pe ordinea de zi, este prevăzută votarea asupra celor șase amendamente pe tema celei de 13-a reuniune a Consiliului pentru Drepturile Omului. Domnul Sala Franca, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri, la dezbaterea cu privire la această propunere de rezoluție pe care am, o vom vota acum, am constatat că domnul Zapato, un uh, Uh, Zidar a murit după 80 de zile de greva foamei, după ani de zile de tratament uh, arbitrar în uh, detenție. La plenară, comisia a condamnat aceste acte în mod uh, virulent. Aș vrea să vă rog, domnule președinte, ca în numele plenului să transmiteți condoleanțele noastre familiei sale, domnului, familiei domnului Zapata și aș vrea să vă rog de asemenea să transmiteți autorităților cubaneze că vom uh, dezbate această întâmplare împreună cu președintele Comisiei, Comisiei pentru Drepturile Omului. Iar, de asemenea, cred că știți că chiar autorități cubaneze au considerat că această, acest fapt a fost o crimă împotriva umanității. Cei care din naivitate doresc să schimbe poziția Consiliului trebuie să fie convinși că nu este o idee bună. Ideea este că trebuie în relațiile noastre cu Cuba să ținem întotdeauna cont de drepturile omului, de democrație, pentru că aceste drepturi sunt încălcate în Cuba. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să, într-adevăr, să transmit și eu condoleanțele uh, noastre familiilor și voi face acest lucru familiei uh, domnului Sapato. Acum votăm propunerea de rezoluție din partea GUE. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem acum la propunerea comună de rezoluție din partea diferitelor grupuri, amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Domnule Broc, aveți cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, aș vrea să înaintez un amendament oral la alineatul 10. Vreau să cer un vot pe părți este de părere că de aici, de la este de părere că adoptarea conceptului despre standarde de suplimentare contra rasismului și xenofobiei și orice altă formă de discriminare nu este încă la nivelul standardelor cerute. Vreau să separăm această parte de cealaltă, pentru că după părerea mea nu este de înțeles de ce amestecăm lucrurile. Ar trebui să fie foarte clar că și discriminarea minorităților religioase este la fel de importantă ca celelalte tipuri de discriminare și cred că o um, considerare ca fiind inferioară a acestui tip de discriminare nu este un lucru bun și de aceea vreau să votăm pe părți pentru ca să pot să votez împotrivă. Mulțumesc. Da, mulțumesc, uh, domnule Broc. Domnul Broc a făcut o propunere să votăm pe părți. Ar trebui atunci să votăm mai întâi propunerea domnului Brock. Mai întâi, să decidem deci dacă vrem să votăm separat. Cine vrea să voteze separat? Cine este pentru propunerea domnului Brock? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm, probabil. Da, trebuie să verificăm electronic. Bun, repet încă o dată, votăm așadar propunerea domnului Brock dacă să avem sau nu un vot pe părți. E clar pentru toată lumea? Bun. Vot de verificare electronică pentru a vedea cine este pentru un vot pe părți. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge cu puține voturi. Deci nu vom avea un vot pe părți la alineatul 10. Trecem mai departe. Trecem la votul pe marginea alineatului 17. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm electronic. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 316 voturi pentru. Amendamentul 5. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alinatul 19. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 20. Cine e pentru? Domnule Broc, vă rog. Domnule președinte, și aici aș dori să solicit un vot pe părți. Martin, hai te rog, dă-mi și mie această șansă. Eliminarea a câteva cuvinte în prima teză în, din punctul de vedere al Uniunii. Deci, textul ar fi solicită ca această recomandare, dialogul Uniunii Europene cu cele două părți în forurile interne și internaționale multilatera multilaterale, deci să eliminăm de aici uh, sintagma din punctul de vedere al Uniunii. Cer un vot pe părți aici. Președintele, stimați colegi, vom aplica aceeași procedură, vom începe prin a vota dacă votăm acest uh, paragraf pe părți. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respinsă această solicitare, deci nu vom vota pe părți. Vom verifica și electronic. Deci, prin vot electronic vom verifica pentru a vedea dacă suntem pentru sau împotriva votului pe părți al alinatului 20. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge solicitarea cu 331 de voturi împotriva. Supun la vot alinatul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alinatul 27. cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Vot final. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Pe ordinea de zi avem votul privind rezoluția Comisiei pentru Drepturile Femeilor și Egalității de Gen privind uh, platforma de acțiune a ONU în domeniul egalității de gen Beijing plus 15. Alinatul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 8. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 9, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. În două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 3, tot în două părți. Prima parte mai întâi, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm prin vot electronic. La prima parte a amendamentului 3 am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Cu un număr de 320 de voturi pentru. Cea de-a doua parte a amendamentului, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte a amendamentului 3. cine pentru? Vă rog să ridicați mâna vizibil. Împotrivă. Cred că se adoptă, să mai verificăm și electronic. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 430 de voturi pentru. Alinatul 10, vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Considerentul E, cine-i pentru? Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Este vorba, da, într-adevăr, de considerentul E, cine este pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul F. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul G. Amendamentul 4. Cine e pentru? Amendamentul 4. Împotrivă. Abțineri. Respins. Vot final. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Felicitări. Pe ordinea de zi trecem la votul raportului domnului Manca privind estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru bugetul rectificativ numărul 1 pentru exercițiul financiar 2010, secțiunea 1, Parlamentul European. Vot cu apel nominal privind propunerea de rezoluție. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 430 de voturi pentru. Felicitări raportorului. Και περνάμε στην τελευταία ψηφοφορία της ημέρας. Și acum uh, trecem la ultimul vot de astăzi. E vorba de votarea raportului doamnei Doceu Patrao Neves privind reforma politicii comune în domeniul pescuitului. Amendamentul 23 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 24. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 11. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul. Vot electronic. Vom verifica. Votul pentru amendamentul 34. Să deschis votul. Să închis votul. Se adoptă cu 309 voturi pentru. Amendamentul 36. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Nu, trebuie să votăm cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 365 de voturi împotriva. Liniatul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vom verifica acest vot privind aliniatul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 343 de voturi pentru. Președintele în engleză atrag atenția dumneavoastră asupra faptului că nu am, n-am greșit deloc astăzi în estimarea mea. Verificarea mea, votului mi-a dat întotdeauna dreptate. Dacă vreți, pot să votez în numele tuturor, nicio problemă. Amendamentul 13. Acum vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 295 de voturi împotrivă la 291. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 31. Vot cu apel nominal. S-a deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 35. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. Votăm amendamentul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 324 de voturi pentru. Amendamentul 14. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aliniatul 25. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 32, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 33. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 37. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 38. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 17. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aliniatul 47. Acum, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 75, în două părți, prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm amendamentul 32 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 26, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 33, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 39 cade. Aliniatul 86. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 19, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 40, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 99 uh, cu apel nominal. Cine-i pentru? S-a, um, închis votul. Se adoptă. Alineatul 101. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 102. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 104. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 106. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 111. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Aliniatul 114. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 27. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 28. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aliniatul 121, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 41. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 20. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 21. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 824. în trei părți. Prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. cine pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. A treia parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Să respingem. Textul inițial al liniatului 135. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 29. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 30. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica prin vot electronic. Uh, s-a deschis votul pentru amendamentul 9. S-a închis votul. Se adoptă cu 310 voturi pentru. Amendamentul 2, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul G, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Considerentul L, vot cu apel nominal. Se deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul R, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul X, amendamentul 10. Cine-i pentru?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 Se respinge. Considerentul AS. În două părți, prima parte cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul AU. cine pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la votul final, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cu 456 de voturi pentru și 50 de voturi împotriva.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 sfârșitul votării să fac câteva comunicări. Avem o poziție comună în prima lectură și avem și poziția comisiei și titlul documentelor pentru care avem poziția Comisiei și a Consiliului a fost publicate în procesul verbal. Se întrerupe președintele. Λοιπόν, προχωράμε στις αιτιολογήσεις ψήφου. Bun, spuneam așadar că trecem acum la declarațiile, la explicațiile de vot. În primul rând, la raportul Volean. Are cuvântul acum domnul Balțov. Eh, Domnule președinte, aș vrea să vă rog să facem o pauză de două minute pentru ca să poată ieși deputații din sală. Măcar un minut. Bine, un minut, președintele spune. Sunt de acord cu un minut. Dear colleagues, please, uh... Dragi colegi, avem acum explicațiile de vot. Vă rog frumos să vă purtați uh, discuțiile afară din sală.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 Ajungem acum la explicațiile de vot pentru raportul Vălean, domnul Balțun. Un minut. Da, mulțumesc. Scopul acestei rezoluții este unul pozitiv. Era vorba de colectarea de date de la statele membre, încercarea de clasificare a acestor date pentru ca acestea să fie accesibile actorilor din economie. Și, pe bună dreptate, aceste date ar putea să fie foarte utile pentru funcționarea pieței. Cu toate acestea, Parlamentul European a adoptat o moțiune care contravine acestor obiective și considere că obiectivul este următorul. La nivelul Uniunii Europene, orice prevedere, orice măsură trebuie să fie neutră și nu poate să intervină în funcționarea pieței majoritatea Parlamentului acesta nu a învățat lecția crizei financiare și în continuare susține dogme neoliberale. Într-un domeniu atât de strategic, nu putem să mai gândim așa, de aceea eu am votat împotrivă. Mulțumesc, domnul Ial, un minut. Domnule președinte, Funcționarea unei infrastructuri în Uniunea Europeană este un lucru esențial pentru o dezvoltare a bunăstării tuturor, de exemplu, securitatea alimentară, o politică comună ex- externă. Pentru toate acestea, politica energetică sunt, este un factor foarte important. Iată câteva motive pentru care este absolut necesar ca Parlamentul European să nu facă doar o, să participe la această dezbatere, ci să aibă chiar un rol de codecizie. Aș vrea să rog de aceea Comisia să renunță la politica de blocaj și să lase Parlamentul să fie cu adevărat un codecizie, un, o pre... să participe la procesia de codecizie, mă scuzați. Domnul Cerneschi are cuvânt acum un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ideea propriu-zisă este corectă și sunt de acord să accentuăm aspectele legate de mediu, însă în același timp trebuie să dăm dovadă de consecvență. Chestiunile de mediu și protecția mediului sunt obiectul, sunt argumente importante, însă folosim aceste argumente împotriva gazoductului nordic. Argumentele acestea însă au fost uh, respinse pentru că au câștigat cele de natură politică. Or, cred că ar trebui să ne aducem aminte de faptul că în politică nu trebuie să fim ipocriți. Și, în cazul acesta, mă tem că am dat cu toții dovadă de ipocrizie. Domnul Pașcu, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. La începutul 2009 s-a constatat că Uniunea Europeană și statele membre nu sunt în măsură să se ajute reciproc în ceea ce privește furnizarea de gaz și de curent electric. S-a constatat că rețelele energetice din est și din vest nu sunt bine legate între ele, că există diferiți parametri care nu sunt compatibili unii cu alții. De aceea este corect ca statele și uh, cei care aprovizionează cu uh, combustibil să transmită mai departe informații foarte importante despre capacitatea lor de a aproviziona cu energie sau nu. Uniunea, uh, Comisia Europeană primește aceste informații și va fi capabilă să identifice problemele în rețele. Va fi de asemenea capabilă să informeze statele respective despre care sunt problemele și rezervele pe care le au în sistemele lor energetice. În acest context este necesar ca inițiativa Consiliului și a Comisiei să fie susținută de către noi. În ceea ce privește transmiterea mai departe a informațiilor în domeniul energiei, aceasta ar putea fi pozitiv pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum, în ceea ce privește votul pe tema Ucrainei. Are cuvântul domnul Uzbacheș un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Sava palaikimul Ucrainei del Aș dori să subliniez uh, sprijinul meu față de rezultatele alegerilor din Ucraina. Mă bucur că oamenilor li s-a dat posibilitatea să-și exprime voința și vedem că nu doar autoritățile, ci și poporul uh, ucrainean dorește să continue pe calea democrației. Sper că aceste alegeri vor apropia Ucraina de Uniunea Europeană și că va contribui la construirea unei punți între Uniunea Europeană și Rusia. Cred că trebuie să ne bucurăm în mod deosebit de acest rezultat. Sper de asemenea că regimul vizelor pentru Ucraina um, va fi eliminat. Mulțumesc, uh, domnul Kalinowski. Panie Przewodniczący. Domnule președinte, rezoluția privind Ucraina este una echilibrată și prezintă o imagine obiectivă a situației. Noi urăm mult succes Ucrainei în a depăși dificultățile și diviziunile din societate în viitorul acestei țări. Aș vrea de asemenea să spun că domnul Stefan Bandera a fost numit ca un erou al Ucrainei. Atât domnia sa, cât și organizațiile care sunt menționate au fost uh, răspunzătoare de uh, purificarea etnică împotriva uh, cetățenilor din minoritatea polonă. 34 de polonezi au fost uciși în Ucraina. Or, eu sper ca aceste evenimente istorice să fie condamnate. Domnule președinte, eu am avut plăcerea să fiu observator în Parlamentul European în prima Uh, la prima, primul tur al alegerilor din Ucraina și pot să vă spun că societatea ucraniană s-a comportat foarte bine pentru că aceste alegeri au fost transparente și democratice. În ciuda schimbărilor pe care le-au introdus în, la ultima secundă în sistemul electoral, în momentul de față Ucraina are nevoie de o stabilitate politică și economică și trebuie să respecte, trebuie să respectăm alegeria poporului ucrainean. Trebuie de asemenea să îi ajutăm să facă mai mulți pași către Uniunea Europeană. Uniunea Europeană ar trebui de aceea să le trimită un semnal foarte clar că porțile Uniunii sunt deschise pentru Ucraina. Dacă vrem ca Ucraina să intre în Uniunea Europeană, ar trebui să, într-adevăr, să creăm o facilitate de eliberare a vizelor. Sper că această rezoluție să accelereze acest proces în această direcție și eu de aceea am sunt votat pentru. Mulțumesc. Domnul Czarnecki, un minut. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, am avut plăcerea să fiu observator la prima și, primul și al doilea tur al alegerilor din Ucraina. Am fost observator acolo și acum câțiva ani la alegerile trecute. Uh, Trebuie să spun că trebuie să tratăm Ucraina ca partener. Nu trebuie să ne nu trebuie să intervenim pentru a, a modifica atitudinile alegătorilor din Ucraina și declarația unuia dintre liderii grupului ADRE nu, a, nu este potrivită. A spus că noul președinte se va va avea o atitudine pro-Moscova, dar în prima sa deplasare în străinătate, el de fapt va veni la Bruxelles. Trebuie să privim faptele, trebuie să considerăm Ucraina o țară parteneră și mă bucur că noul președinte a spus că va anula decretul despre care a vorbit domnul Kalinowski. Vă mulțumesc! Sangurakis, Domnul Angurakis. domnule președinte. Eu am votat împotriva acestei propuneri de rezoluție, fiindcă cred că ea reprezintă o ingerință în afacerile interne ale statului ucrainean și, ucrainean și cred că nu putem accepta conținutul ei. Pe de altă parte, nu cred că Ucraina ar avea ceva de câștigat din aderarea la Uniunea Europeană. Din potrivă, n-ar putea decât să aibă de suferit de pe urma acestei măsuri, ținând seama de consecințele legate de restructurare, de exemplu, cu care s-au confruntat și alte țări. Mai există și alte motive pentru care am votat împotrivă, și anume faptul că se vorbește în această rezoluție de criminal de război uh, și asta este un lucru pe care nu-l pot accepta. Domnul Pasca, vă rog. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Conducerea politică a Ucrainei s-a schimbat. Populația Ucrainei este întotdeauna însă aceeași, este o populație săracă, care însă trăiește într-o țară care de fapt este bogată și care are o perspectivă foarte bună. Din acest punct de vedere, Uniunea Europeană ar trebui să continue dialogul cu Ucraina. Ar trebui să încerce, de asemenea, ca acest dialog să fie purtat mai eficient. Dialogul are nevoie de un susținere din partea Uniunii Europene și nu este nevoie de politicieni aici, e nevoie de persoane, de cetățenii Ucrainei. Ei vor profita din cooperarea dintre Uniunea Europeană și Ucraina, se pot obține rezultate foarte bune și impulsuri economice foarte bune și eu sunt pentru inițiativă în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Hennen. Eu foresc μία φορά τώρα για την Ουκρανία και κατόπιν και για το ψήσιμο Βαλεάν. Οπότε έχει το λόγο τώρα... Cum vorbiți despre Ucraina și după aceea despre raportul Valean. Da, mai întâi despre Ucraina. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Comunismul sovietic a fost ideologia cea mai criminală pe care a inventat-o au inventat-o oamenii, au inventat, a omorât mai mulți oameni decât orice alt sistem politic. Și în mod disproporționat, uh, aceste victime, multe dintre aceste victime au fost ucrainiene și tragedia continuă. Ucraina înseamnă frontieră, margine, marginea între două blocuri majore, uh, diviziunea dintre slavi și occidentali în această țară, uh, care trebuie să suporte ambițiile celor două puteri vecine. Ce putem face pentru a ajuta această țară? Putem să îi oferim deschiderea piețelor noastre ucrainienii sunt uh, persoane educate și muncesc, uh, dar au costuri mici, exporturi competitive. Dacă îi uh, primim în Uniunea noastră vamală, vom îmbunătăți calitatea vieții. Noi nu facem decât să sporim birocrația, să-i atragem înspre uh, distrugerile Uniunii Europene. Nu doresc decât să poată să vândă pe piața noastră. Mulțumesc, domnule Hanan Acum, domnul Hanan are un cuvântul legătură cu raportul Vălean, pentru că nu a putut să o facă adineauri. Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când se întâmplă ceva neașteptat, încercăm întotdeauna să, uh, ne, uh, să vedem lucrurile după propria noastră scară de valori sau uh, Weltanschauung, uh, numit altfel și disonanță cognitivă. În această în acest Parlament s-a votat pe marginea acestui act nu, din cauza că nu se îndrepta într-o măsură suficient de mare spre direcția federalismului. Ne-am uh, epuizat creditele, ne-am epuizat banii și acum avem impresia că trebuie să cheltuim din nou. Dar Asta este un caz clasic de uh, medicament care a provocat, de fapt, boala. Am asistat la o situație asemănătoare încă uh, de multă vreme au fost evenimente în 1976 care au uh, făcut ca Uniunea Europeană să uh, se regăsească mult în urma rivalilor săi. Trecem acum la prioritățile Consiliului Națiunilor Unite privind drepturile omului. Doamna Andrei un minut. Thank you, Mr. President. Um, I supported the resolution and... Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor, unul dintre ei, pentru această rezoluție, aș vrea să fac o precizare cu privire la raportul Goldstone, despre care vorbește rezoluția. Raportul ne-a arătat că investigațiile care uh, sunt întocmite chiar de persoanele implicate nu sunt obiective. Raportul spune că nici una dintre părți nu a făcut, de fapt, investigații profunde a crimelor de război. De asemenea, ar trebui să salutăm faptul că raportul acesta a fost revizuit de curând și a fost transformat într-un raport mai puțin controversat, cu un limbaj mai puțin agresiv, deci mai acceptabil. Trebuie să învățăm o lecție din aceste eforturi și anume că trebuie să facem în continuare eforturi ca Uniunea Europeană să fie mai implicată în toate procesele când e vorba nu numai de investigarea presupuselor crime, ci și în, într-o manieră preventivă în, conflict, în conflictele din Orientul Mijlociu. Mulțumesc. Domnul Caspar mulțumesc, președinte, doamnelor și domnilor. În numele PPE și în numele colegului meu, Elmar Brok, aș vrea să constat că suntem îngrijorați și șocați că Parlamentul nu a adoptat uh, amendamentul prin care noi doream ca minoritățile religioase să fie și ele incluse într-un raport împotriva discriminării. Mi se pare infam ca de fiecare dată vorbim despre drepturile omului, dar că o parte din oameni care sunt uh, hărțuiți pe motive religioase nu considerăm că trebuie să fie și ei protejați. Mi se pare păcat că astăzi nu am putut introduce acest amendament într-un raport la o temă care este foarte importantă pentru viitor în lume. Dacă nu reușim să protejăm minoritățile în lume, atunci nici nu avem dreptul ca Parlament European să mai considerăm că suntem locul în care drepturile omului și libertățile fundamentale se, uh, sunt apărate și de aceea eu am votat împotriva acestui raport, pentru că nu se poate, împotriva acestui amendament, pentru că nu se pot exclude minoritățile religioase. Mulțumesc. Domnul Saier, un minut. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Aivan kuten herra Kassler tuossa edellä... Doamna Saia, aș dori să sprijin ceea ce a spus domnul Kassler. Uh, Grupul nostru ar fi sperat un alt rezultat al votului. Din păcate, majoritatea Parlamentului a hotărât să nu ofere aceeași protecție minorităților religioase, care este la fel de importantă ca și cea a altor minorități. Uniunea Europeană trebuie să privească critic acest uh, Consiliu al Drepturilor Omului al ONU, care este parțial. Uh, raportul Goldstone este doar un exemplu al modului în care unii care au propria lor agendă politică au influențat acest organism. De curând uh, a s-a adoptat o rezoluție împotriva Israelului. Uniunea Europeană trebuie să examineze cu mare atenție ce se întâmplă în acest Consiliu. Mulțumesc. Domnul Hannan. Domnule președinte, de la sfârșitul războiului rece, o nouă doctrină revoluționară s-a impus asupra celor 200 de state din Națiunile Unite. Întotdeauna Ideea este că legislația nu trebuie să decurgă din legislația națională, care seamănă, care are o legătură cu populația respectivă, ci trebuie să provină de la juriști tehnocrați care uh, nu au de răspuns decât în fața propriilor lor conștiințe. Asta înseamnă să ștergem 300 de ani de evoluție democratică. Oamenii care adoptă legile trebuie să răspundă în fața populațiilor care i-au votat. Ori noi votăm uh, ne întoarcem în această uh, idee predemocratică că uh, cei care fac legile nu, nu au de răspuns decât în fața creatorului suprem sau a propriilor conștiințe. Or, permitem acestei uh, birocrații internaționale să, se, uh, să ajungă dincolo de granițele statelor din care provin și să aibă un cuvânt de spus asupra populației mondiale. S-a spus că uh, această atitudine nu reprezintă altceva decât până la urmă o lovitură de stat. Mulțumesc să trecem la raportul privind Beijing plus 15. Dau cuvântul domnului Papa Nicolau pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Problema egalității între bărbați și femei se confruntă astăzi cu încă o dificultate. Uniunea Europeană a făcut progrese în domeniul egalității șanselor, dar acesta riscă să fie distrus de criza actuală. Oamenii politici, politicile noastre pot să permită evitarea acestui fenomen și astfel putem ieși din recesiunea economică și putem ajuta relansarea economică. Deci politicile care promovează egalitatea între bărbați și femei trebuie sprijinite de toți în mod determinat și mai ales acum, în această conjunctură economică dificilă. Domnul președinte, trecem la raportul privind bugetul rectificativ pentru 2010. Domnul Vaneche are cuvântul. Dank u, voorzitter. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că Parlamentul European ar trebui să îi fie rușine cu privire la votul de astăzi pe tema bugetului rectificativ. Multe euro, state europene se plâng din cauza crizei economice și oamenii pierd locuri de muncă peste tot în Europa și noi ce facem? Noi ne acordăm mai, multe buget, mai mult buget, mai multe resurse financiare pentru mai multe costuri și mai mult personal. Totul pe banii contribuabililor, deși toată lumea știe că de fapt aceste, aceste fonduri nu vor face decât să asigure poziția ă, socialiștilor care au pierdut, de fapt, alegerile de ultima dată. Acesta s-a mai întâmplat și cu multe fundații politice și cu partide. Sigur că întotdeauna găsim argumente foarte bune pentru a ne disponibiliza și mai mulți bani pentru instituția noastră pe banii contribuabililor și în perioade de criză acest lucru nu este acceptabil. Bun, mulțumesc din partea GUE. Trei minute, domnul Poștis. Eu gostaria de dizer que o orçamento que acabamos de aprovar Mulțumesc. Aș vrea să spun că bugetul uh, modificat pe care tocmai l-am adoptat, de 3,14 milioane de euro, nu va intra în vigoare decât de la 1 mai. Și nu cred că este o idee foarte bună. O parte din el se referă la îmbunătățirea resurselor umane în comisiile și grupurile parlamentare, 4,5 milioane. S-ar putea spune că asta se datorează faptului că, în baza tratatului de la Lisabona, Parlamentul a căpătat competențe sporite, dar să crești cu 8 milioane de euro resursele pentru ca uh, deputații europeni să poată angaja asistenți, 16 în loc de 8 milioane vor fi la anul, să ne gândim și la asta, această, acest gest este excesiv la anul va mai exista o creștere de un milion și jumătate de euro pe lună. Asta va însemna o creștere totală de 32 de milioane de euro într-o vreme în care asistăm la creșterea uriașă a șomajului și la crize sociale în statele membre. E foarte nepotrivit să procedăm la creșterea finanțării și resurselor Parlamentului European, în timp ce nu avem curajul să ne reducem costurile ceea ce ar trebui să facem în calitate de eurodeputați. Nu reușesc să înțeleg cum pot membrii Parlamentului European, în momentul în care călătoresc în misiune, să primească 300 de euro uh, fiecare, pe lângă alte uh, sume de bani. De asemenea, beneficiază de uh, neimpozitare. Eu cred că ar trebui, înțeleg că trebuie să ne facem mai bine treaba de uh, legiuitor, dar în același timp nici nu avem dreptul să uh, întoarcem spatele oamenilor obișnuiți din Europa care se confruntă cu mari dificultăți. Mulțumesc, domnul Hannan. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt absolut de acord cu domnul Portes și grupul comunist în legătură cu această chestiune. În întreaga Uniune Europeană din Irlanda până în Letonia, guvernele se chinuie să reacționeze la, criza ă, economică și financiară, reducându-și costurile. Noi nu facem decât să ne creștem cheltuielile în termeni relativ și absoluți. Uh, și sporim bugetul uh, pentru membrii și angajați. Și justificarea este foarte interesantă, pentru că motivul pentru care ni se spune că avem nevoie de acești bani suplimentari sunt responsabilitățile în plus uh, oferite de Tratatul de la Lisabona. Este adevărat, dar nu așa cum intenționează autorii. De fapt, extindem uh, serviciile birocratice uh, și obiectivul, de fapt, al Tratatului de la Lisabona este să oferă venituri suplimentare celor care sunt dependenți, direct sau indirect, de Uniunea Europeană pentru a putea trăi. Uh, dar nu am consultat electoratul în legătură cu acest lucru și astfel, chestiuni, astfel de chestiuni cred că trebuie uh, prezentate electoratului să vedem dacă sunt de acord uh, în aceste momente de criză cu așa ceva. Mulțumesc. Uh, Acum, uh, în legătură cu raportul privind politica comună a pescuitului, domnul Uspăschi. Uh, Decizia de a instaura reguli comune în domeniul pescuitului este o decizie foarte bună, pentru că și peștii nu pot fi limitați la un teritoriu anume. Este foarte dificil să spunem de aceea dacă o țară se va ocupa mai bine de, ca, de aceste resurse decât cealaltă, pentru că aceasta ar duce la discuții infinite și inutile. Având în vedere ultimele date științifice, putem spune că în mare parte unele specii de pești sunt în pericol astăzi, pericol de dispariție și de aceea trebuie să adoptăm decizii comune nu numai la nivelul Uniunii Europene, ci și în, la nivelul global. Iată de ce salutăm această inițiativă. Considerăm că acesta este un exemplu foarte bun pentru țările terțe. Cred că această decizie, care vorbește de o analiză comună inițială, va fi benefică și pentru companiile din domeniul pescuitului și pentru toate țările, indiferent de dimensiunile lor. Și ele speră cu siguranță că această decizie să ajute la o combatere a dispariției anumitor specii de pești. Eu am susținut de aceea această decizie. Mulțumesc! Bun, mulțumesc! Aveți cuvântul. Un minut. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Nu-mi face deloc plăcere astăzi să votez împotriva raportului acestuia, care conține multe elemente pozitive pentru viitorul sectorului pescuitului. Însă, în sectorul pescuitului din țara mea, politica comună de pescuit continuă să creeze un haos. Se discriminează anual împotriva uh, pescarilor din uh, Irlanda prin deducerea alocațiilor care li se cuvin. S-au redus flota de la 42 la 6 nave și tot se vorbește de capacitate excedentară aplicarea regulilor de pescuit uh, din Marea Nordului în Marea, din, din zona Irlandei creează de asemenea probleme. S-a convenit asupra unor norme din motive admirabile, însă ele sunt impuse sectorului fără să se comunice și implicațiile schimbării metodei. De aceea, domnule președinte, deși mă încurajează unele elemente conținute în raport, am votat împotriva sa. Mulțumesc! Doamna Andrechenen, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat în favoarea cărții verzi eh, legătură cu politica agricolă comună Sper că astăzi Parlamentul European a contribuit uh, la obținerea unui mediu marin mai de calitate și la consolidarea politicii de pescuit. Parlamentul European știe că 27% dintre speciile de pești sunt pe cale de dispariție și dacă nu limităm pescuitul, acestea vor dispărea. Știm că e posibil uh, să facem să crească cantitatea de pește existente uh, cu un procent important uh, dacă limităm pescuitul. Știm că o mare parte dintre speciile de pești se află într-o situație foarte proastă și oamenii de știință consideră că trebuie să nu mai pescuim. Cred că vom reuși nu doar să formulăm această reformă, ci și să o aplicăm. Mulțumesc! Mulțumesc ensinnäkin haluan todeta että äänestin tämän vihreän. Domnul mulțumesc. Eu am votat pentru acest document așa cum ne-a recomandat-o și uh, coordonatorul grupei noastre. Este vorba de situația pescuitului și a apelor din Uniunea Europeană. Pe mine ce mă deranjează este că există o tendință de suprapescuire în Uniunea Europeană și trebuie să ne gândim acum, în fine, cum vrem să creăm o bază stabilă pentru a proteja um, speciile de pești, pentru ca să putem în continuare pescui, dar nu în mod exagerat. Trebuie așadar să protejăm uh, peștii, de exemplu uh, somonul, care este pe cale de dispariție. Avem nevoie de instrumente pentru ca peștii din râuri să poată să se mulțească și astfel să se asigure și uh, supraviețuirea lor. Mă refer aici mai ales la somon. Cred că dacă avem această platformă putem avea într-adevăr succes. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul un minut. Domnule președinte, de 11 ani tot protestez împotriva politicii comune de pescuit și a impactului său negativ asupra țării mele de baștină. Marea Britanie are 60% din uh, stocurile de pescuit, dar am primit numai un sfert, 25% sau chiar 15% conform acestui sistem. Argumentul acesta începe să devină unul pur teoretic, pentru că practic peștii au dispărut încă de perioada de, din, în perioada de când uh, sunt eu parlamentar s-a constatat lucrul acesta. E vorba de o resursă regenerabilă. În alte țări n-am uh, uh stimulat pescarii să trateze această resursă ca o uh, resursă uh, regenerabilă. În Europa ne confruntăm cu tragedia acestei idei a, a faptului că totul este comun, avem o resursă comună și atunci este greu să îl pui pe pescar să renunțe la pescuit când știe că în apele respective uh, vin și pescuesc alții. Apele noastre au devenit sterile, iar oceanele noastre au devenit, s-au golit de pești. Mulțumesc! Procesul verbal al acestei reuniuni va fi înaintat la următoarea sesiune plenară. Dacă nu există obiecții față de această procedură, și rezoluția care, rezoluțiile care au fost adoptate astăzi vor fi trimise tuturor deputaților. Astfel, ședința se suspendă și vă urez o săptămână bună în continuare. Mulțumesc!